acestei sesiuni. Luni nu au loc schimbări pe ordinea de zi. Marți, grupul verzilor a solicitat ca declarațiile Consiliului și Comisiei în legătură cu negocierile legate de criza economică să fie inclusă incluse pe ordinea de zi de mâine la ora 15. Dau acum cuvântul verzilor pentru a susține această cerere. Rebecca Harms. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi permiteți să mă exprim. Am încercat să discutăm și cu președinții celelalte grupuri politice pentru ca Parlamentul European, după acest uh, sfârșit de săptămână foarte trist de la Bruxelles, să nu își ia adio de la dezbaterea cu privire la criza economică. Nu ar trebui să așteptăm, nu ar trebui să zăbovim, nu ar trebui să așteptăm până um, ce ni se oferă o informare joi, ci ar trebui să intervenim într-o situație de urgență. Tot weekendul am fost la Bruxelles, am urmărit decizia um, care a fost luată în fiecare etapă a ei și e trist pentru că, iată, a avut loc un summit cu o întârziere de 14 zile și iată că nu s-au luat decizii de bază. Cu cât avem mai multe summituri de crize, cu atât pare să fie mai dificil să se ajungă la un numitor comun. Cu cât criza e mai uh, profund analizată, iată, cu atât mai profund se manifestă criza politică între șefii de stat și de guvern la nivelul întâlnirilor lor. Așa că E important ca Parlamentul European să intervină, e important pentru cetățenii noștri, e important ca aceștia să vadă că noi încercăm să explicăm ceea ce se întâmplă. Guvernanța economică e una foarte importantă și arată altfel decât e descrisă în summiturile de criză și cred că mâine ar trebui să avem o dezbatere de urgență, mâine după mează, înainte de următorul summit. Mulțumesc, întrerupe președintele Buzek. Domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte important să nu așteptăm până joi când vom afla concluziile. Sperăm să aflăm niște concluzii, dar consider că e important să ne poziționăm în calitate de Parlament European. Și în spiritul celor exprimate deja, cred că am putea să organizăm o rundă pentru vorbitorii grupurilor politice, ca aceștia să transmită un mesaj clar pentru Parlamentul European, un mesaj al Parlamentului European către Consiliu. Și sprijin acest demers, domnule președinte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Am înțeles ce doriți, am înțeles solicitarea formulată, pentru că a fost foarte clară. Iată, va avea loc o dezbateri la care vor participa intervenienți în numele grupurilor politice. Dorește cineva să se exprime împotriva acestei solicitări? Nu văd nicio obiecție. Doresc să supun la vot această propunere. Cine este pentru această propunere a, grupurilor, a grupului verzilor? Mulțumesc foarte mult. Cine este împotrivă, cine se abține, se adoptă această solicitare. Doamnelor și domnilor, Asta înseamnă că vom avea o nouă ordine de zi modificată pentru ziua de mâine. Mâine, la orele 15, vom avea așadar o dezbatere în ceea ce privește summiturile de criză. Va dura cam 45 de minute. Și cam tot cu 45 de minute vor fi amânate punctele de pe ordinea de zi. Iată așadar ce se întâmplă cu programul de mâine. Așadar, includem acest punct la orele 15. După aceea vom relua ordinea firească a rapoartelor. În ceea ce privește miercuri și joi, nu uh, sunt modificări pe ordinea de zi. Nimeni nu a depus un, vreo amendare, așa că ordinea de zi este adoptată în formula actuală. Putem să începem așadar cu raportul domnului Coza, mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap. Președintele în engleză. Poate că, dragă prieten, putem să așteptăm puțin. Două minute. Două minute, vă rog pauză, colegii noștri părăsesc încăperea, așa că le dăm un răgaz să o facă. Yeah, yeah. madam, um, uh, madam uh, uh, Luling. Doamna Luling are cuvântul. Da. Domnule președinte, este vorba de ordinea de zi de marți în ordinea de zi de marți este inclusă o întrebare orală privind directiva referitoare la maternitate. Sunt foarte surprinsă pentru că am adoptat raportul deja în prima lectură și suntem în procedură de codecizie aici. În timpul procedurii de codecizie nu se pun uh, Consiliului întrebări în care se fac concesii privind raportul pe care l-am adoptat. După părerea mea, această întrebare orală nu trebuie să fie inclusă în ordinea de zi. Pentru că altfel o să arătăm Constituțiului că n-am înțeles nimic din procedura de codecizie și din tratatul de la Lisabona. Mulțumesc foarte mult, doamnă Luling. Vă mulțumesc pentru această observație. O să analizăm chestiunea. Hotărârea a fost luată